date. Președintele a primit din partea grupului PPE o solicitare de nominalizare a doamnei Pitera, care trebuie să o înlocuiască pe doamna Kozlovska Rajevsk în delegația pentru relațiile cu Belarusul, precum și în delegația la adunarea parlamentară Euronest. De asemenea, președintele a primit